I don't I? Yes. So, ladies and gentlemen, I think... Doamnelor și domnilor, să începem. Cred că s-a adunat lumea. I'm sorry that uh, we... Îmi pare rău că ne-am mutat în altă sală, însă nu de noi depinde, depinde de planificarea ședinței. Mă bucur să vă urez bun venit uh, în această sală plăcută, mai ales că vedem lumina soarelui. Și o plăcere deosebită să-i urăm bun venit domnului Mario Monti printre noi pentru a patra sau cincea oară de când ați început uh, această misiune importantă. Am avut și un schimb de vederi în legătură cu un alt raport în trecut, un element extrem de important în dezbaterile noastre a fost așadar un punct de referință din punctul nostru de vedere, însă am urmărit raportul îndeaproape. Ne bucură maniera clară și foarte onestă în care ați subliniat provocările cu care se confruntă relansarea pieței interne. Cred că acest lucru este important în cadrul misiunii dumneavoastră personale. Cred că v-am suplimentat munca foarte bine. Am avut două rapoarte pe acest subiect și noi în Parlament care au înregistrat progrese împreună. Am avut uh, și o conferință de presă interesantă în Strasburg. Au fost mai mulți oameni în panel, într-adevăr, decât uh, uh în presă. Deci domnul lui Grec a scris același, uh, acel raport. Doamna Gebhardt, eu însumi, uh, domnul comisar Banie și domnul comisar Dali au fost acolo, ceea ce a arătat o comuniune de idei între Comisie și Parlament pe acest subiect important. Cred că este foarte bine pentru noi să vă avem aici în această după masă și ar fi interesant să aflăm cum a fost primit raportul dumneavoastră. Ați făcut mai multe briefinguri. Ce credeți despre ce considerați dumneavoastră a fi chestiunile cele mai problematice pe care oamenii le consideră provocări? Ne interesează acest lucru. Noi suntem o comisie ambițioasă, însă ne interesează și să aflăm care este părerea dumneavoastră, cum ar trebui să reacționăm noi, uh, ce chestiuni ar trebui să abordăm noi și n-am făcut-o încă. Aveți cuvântul acum, domnule profesor, pentru a ne împărtăși idei, după cum doriți să o faceți și cred că și colegii mei vor avea chestiuni pe care vor dori să le menționeze. Așadar, bine ați venit, mă bucur să vă pot da cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă simt onorat și încântat să fiu un vizitator frecvent și un uh, invitat al acestei comisii. Mă bucur și apreciez rolul important pe care îl joacă, joacă această comisie și domnul Harbour și raportorul lui Greg, rolul pe care și l-a asumat un lucru care este resimțit la modul pozitiv și de celelalte instituții. Domnule președinte, mi-ați cerut să spun câteva cuvinte în legătură cu rapoartele pe care le-ați menționat. Raportul domnului Grec a avut o poziție importantă în uh, cadrul acestei dezbateri legate de piața internă. Am fost impresionat de varietatea și uh, detalierea reacțiilor și răspunsurilor diferite. Comisia dintre instituții este cea care a cerut acest raport în urma inițiativei domnului Barroso Domnul președinte Baros m-a invitat la întâlnirea Colegiului de Comisar pe 20 iulie. Voi fi așadar acolo, voi prezenta și voi discuta cu domnia sa și cu comisarii toată strategia de urmărire, de follow-up. Între timp am avut întâlniri bilaterale cu domnul comisar Barnier, în primul rând, și cu ceilalți comisari. Mă bucur să spun că mulți dintre ei uh, și serviciile lor au început deja să includă, să încorporeze analiza și recomandările raportului în politicile pe care le inițiază și în inițiativele politice pe care le-au pus pe picioare. Sunteți foarte bine informat, domnule președinte, mai ales în legătură cu intențiile și primii pași ai domnului comisar Barnier. Deci domnia sa și nu eu este cel care trebuie să țină Parlamentul la curent cu ultimele progrese, însă mă bucură reacția domniei sale. Parlamentul European și această comisie au fost și continuă să fie punctele de referință cele mai importante ale acestor politici, însă, și acest lucru cred că este bun într-o perspectivă holistică menționată și în raportul lui Grec, și celelalte comisii, așadar, în cadrul acestei perspective holistice, își arată interesul. Ieri uh, am fost la Comisia pe Ocupare pentru a discuta acest raport. De asemenea, grupurile politice arată un interes puternic. Mulți membri m-au invitat la întâlniri pentru a discuta acest raport și urmărirea, follow-up-ul. Consiliul, împreună cu dumneavoastră, domnule președinte, știți că am participat la Consiliul de Competitivitate în mai, mi s-a părut foarte interesant să măsurăm gradul de interes și reacțiile pozitive în Consiliul pe competitivitate. După cum știți, Consiliul European a salutat raportul și intenția Comisiei de a urmări ce se întâmplă cu acest raport pe termen scurt. Doresc să suplimentez informațiile legate de instituțiile europene și în acest sens a fost uh, invitat de domnul președinte Trichet să discut cu domnia sa și cu Consiliul Executiv, Consiliul Director al BCE, să discut despre raportul privind uh, piața unică a Uniunea Europeană în general. Asta se va întâmpla la Frankfurt pe 7 iulie. Părțile interesate urmăresc și ele acest proces, sunt extrem de interesate. Voi menționa un exemplu. Business Europe are summitul pe 1 iulie și au uh, alocat timp acestui punct în întâlnirea aceasta. De asemenea, am contacte cu sindicatele, cu o masă rotundă europeană în care discut cu o serie de părți interesate. Ce obțin din asta? Cred că munca împreună a fost pozitivă și cred că am pus din nou pe harta politică a Europei astfel piața internă. Aș, nu așa stăteau lucrurile acum un an. Eu identific două mari provocări cu toate acestea. Una este reprezentată de eforturile pe care trebuie să le facem încă pentru a convinge publicul larg și liderii politici de rolul cheie pe care îl joacă piața internă în ceea ce privește cele două probleme majore ale momentului, criza monedei euro și criza fiscală prin care trec multe state membre. Știm cu toții că aceste două crize au eclipsat piața internă, au atras atenția asupra lor în detrimentul, în detrimentul pieței interne. Însă observatorii își dau seama din ce în ce mai mult că un uh, motiv fundamental al crizei din zona euro este reprezentat de lipsa unei uniuni economice adecvate în zona euro. La o conferință de dimineață, domnul comisar Ren și-a încheiat uh, intervenția cu câteva cuvinte pe care le-am auzit aici adesea, și anume că ar trebui să acordăm mai multă atenție decât în trecut unei uniuni economice, nu doar unei uniuni monetare. Și, de fapt, aici ne referim la piața internă, asta înseamnă. Și, de fapt, trebuie să clarificăm legătura dintre piața internă și creșterea economică în Europa în următorii ani. Datorită sau din cauza crizei fiscale, este imposibil ca stimularea creșterii să vină din partea bugetară. E fundamental așadar să vină din partea de furnizare printr-un salt făcut de economia europeană, printr-o piață internă mult mai uh, integrată și cred că ar trebui să educăm opinia publică în legătură cu aceste legături. Și încă un punct e de fapt o preocupare. După cum știți, în abordarea mea, în noua strategie prezentată Comisiei, apare ideea unui pachet. Poate că oamenii sunt mai degrabă înclinați să creadă într-o componentă acestui pachet sau în alta, depinde de perspectivă, însă cred că dacă nu adoptăm o perspectivă mai largă, mai generală, intențiile bune există și vor exista și viitoare, însă nu există rezultate obiective atinse efectiv. Există multe măsuri individuale pe care le considerăm esențiale pentru a stimula piața internă, însă acestea se confruntă cu probleme pe aici pe acolo, cu opoziție și cred că este greu să depășim aceste obstacole. Și acest lucru ar fi efectiv imposibil dacă nu am crea un pachet, o viziune generală în care fiecare să găsească câte ceva bun uh, pe lângă ceva care îi se pare, ca să zic așa, greu de înghițit. Fiecare stat membru, fiecare segment al societății trebuie să găsească ceva în acest pachet. Acest lucru este fundamental din punctul meu de vedere. Acest lucru înseamnă că dacă dorim să înregistrăm un progres real, leadershipul politic de cel mai înalt nivel va trebui să își ia un angajament personal. Pe de-o parte, mă refer la președintele Comisiei Europene. Sunt optimist, pentru că până la urmă domnia sa a fost cel care a inițiat această acțiune identificând piața internă ca o prioritate strategică cheie pentru cea de-a doua comisie a sa. Și, de altfel, domnul Barroso a comandat acest raport. Pe de altă parte, cred că președintele Consiliului European ar trebui, de asemenea, să facă din acest lucru una dintre prioritățile domniei sale, pentru că numai astfel va fi posibil să aducem la oaltă acțiunile diferitelor uh, consilii de miniștri, afaceri sociale, ecofin, competitivitate. Trebuie să avem în acest sens o acțiune mai coerentă și mai promptă. Și, domnule președinte, ultimele cuvinte, ideea unei căi rapide de natură legislativă, un uh, fast track, care ne place amândurora, ar fi foarte adecvată. Însă, într-un cuvânt, Trebuie să existe un angajament ferm, central, care să fie bazat pe o perspectivă generală, nu discuția detaliată a unei propuneri sau alteia, ci mai degrabă să ne axăm pe felul în care împreună am putea să îndeplinim obiectivele de a crea, poate că s-a făcut deja acest lucru, și mai ales de a păstra o atenție politică axată la nivel central pe acest subiect. Asta în pofida naturii sale plicticoase, total antisexy și aparent birocratică pe care am discutat-o de atâtea ori. Vă mulțumesc foarte mult! Președintele, mulțumim foarte mult, Mario, pentru această perspectivă generală foarte interesantă pe care ne-ai oferit-o. Domnul Grec uh, cred că va fi primul care va reacționa, însă înainte de asta câteva comentarii. Am fost încurajați de răspunsul la munca noastră și la munca Europol. Domnul Barnier a sesizat această prioritate a pieței interne. Am transmis domnului Barnier că piața internă trebuie să fie axată pe cetățeni și consumatori lucru esențial în raportul nostru și dumneavoastră, în raportul dumneavoastră, spuneați că trebuie să obținem sprijin de la cetățeni și electorat pentru piața internă. Pentru că aceasta să aibă credibilitate, atracție, trebuie să încurajăm guvernele să meargă înainte. Deci o idee interesantă aici. Am fi putut să avem și o listă de 20 de plângeri cele mai dese ale cetățenilor în legătură cu piața internă și domnul comisar lucrează la acest proiect. Cred că aceste idei au avut un efect imediat. S-a mutat centrul de greutate politic de la o viziune mai tehnocrată către o viziune mai generală. Și am avut foarte multe voturi în favoarea acestui raport, ceea ce este foarte important. Mulți oameni nu-și dau seama că e vorba de o chestiune care trece dincolo de Parlament de afiliera politică. Mulți colegi doresc să ia cuvântul domnului Grec, ca raportor și vicepreședinte al Comisiei, va reacționa primul și apoi domnul Șap, domnul Bușoi, doamna Rule, care sunt coordonatori care lucrează foarte mult. Și să vedem cum mergem, poate luăm trei întrebări deodată și după aceea răspundeți, vedem cum merg lucrurile. Și aceste persoane vor interveni și există și mulți alții, oricum știu că nu avem timp decât până la 16, însă italienii țin la asta pentru că începe un meci de fotbal critic la ora 14. Știu cum se simt, știu. Lui ai cuvântul. Mulțumesc, domnule profesor, pentru prezența dumneavoastră. Noi suntem de acord cu dumneavoastră atunci când spuneți că piața unică este mai puțin populară acum decât uh, oricând, însă avem nevoie de ea mai mult decât oricând. Avem nevoie de o piață unică uh, ca obiectiv strategic fundamental. Acestea fiind spuse, consider că mesajele care uh, vin de la comisie sunt ambigue. Pe de o parte, domnul Barnier are o poziție foarte puternică, activă și un rol în uh, acțiuni concrete. Pe de altă parte, președintele Barroso spune că uh, piața unică este o piată de hotar a economiei, însă nu uh, plasează piața unică ca o strategie ca strategie primară în strategia 2020. A treia provocare pe care ați menționat uh, este un sentiment de complezență. Se crede că piața unică deja a fost, este un subiect care a fost discutat deja. Mi se pare că aceasta este o problemă majoră pentru Comisie și Consiliu. Domnul Schwab. Mulțumesc că uh, Bineînțeles că sunt de acord cu ceea ce a spus raportorul nostru asupra textului de la domnul Monti. Domnule Monti, ați menționat că trebuie să convingem opinia publică despre avantajele pieței unice. Acum, cu criza financiară și economică, mulți cetățeni cred că Avantajele pieței unice, și mă gândesc la țara mea aici, consider că avantajele nu sunt foarte clare ale pieței unice. Și nu par foarte atașați de avantajele pieței unice. Eu cred că, de fapt, schimbarea opiniei publice este un lucru, lucru foarte important, însă aș vrea să știu cum se poate face acest lucru. Ehm, în plus, spuneți că propunerea dumneavoastră trebuie privită ca un pachet. Am două comentarii. În primul rând, este destul de dificil să spunem că vom lua pachetul pe care îl propuneți în raportul dumneavoastră ca o totalitate. Suntem de acord cu dumneavoastră în multe domenii, însă eh, a accepta totul la pachet este puțin problematic. S-ar putea să fie unele lucruri care necesită îmbunătățire sau unde nu mergeți prea departe. Însă există unele aspecte care într-adevăr se combină. Raportul dumneavoastră este extrem de lung. Și poate ați putea să vorbiți despre cum se leagă aceste componente între ele, în practică. Doamna Gebhardt, vă mulțumesc. Este bine să putem să continuăm această dezbatere. Este un lucru util pentru noi toți. Lucrăm aici pe două principii de bază pe care le-ați menționat în uh, documentul dumneavoastră. În primul rând, este vorba de pachetul de soluții, care are o viziune uh, contextuală pentru a nu avea diverse legi separate. Trebuie să examinăm întregul concept și se leagă de o viziune politică. În ce direcție vrem să ne îndreptăm, de fapt? Dacă avem o viziune și un obiectiv, cred că este mult mai ușor să transmitem acest mesaj cetățenilor. Dacă le spunem asta facem aici ă, pentru voi, am vorbit despre cele 20 plângeri cele mai frecvente ale cetățenilor menționate de lui Greh. Însă eu cred că ar trebui să mergem mai departe. Trebuie să spunem, da, am ascultat aceste plângeri și doleanțe, însă, în același timp, acestea sunt expresia necesităților cetățenilor. Nu putem, putem vorbi tot timpul negativ despre probleme și plângeri. Trebuie să vorbim și despre ideile pozitive pentru a găsi idei la aceste probleme și soluții la probleme. Acest lucru cred că trebuie examinat puțin mai uh, aprofundat. Dacă veți face acest lucru, veți avea susținerea grupului meu. Îi voi da cuvântul domnului Monti, însă mai întâi doamna Crața Bild. Cu permit dacă vă permit ceilalți doi coordonatori și după aceea domnul Montiva uh, comenta primele patru întrebări și după aceea trecem la domnul Bușoi și la ceilalți. Vă mulțumesc, stimați colegi, am un avion și vreau să vreau să nu am putut să-i mulțumesc domnului Monti data trecută. Raportul dumneavoastră vine la timpul potrivit pentru că redresarea economică și crearea de locuri de muncă Uh, trebuie să pună piața unică într-un loc central. Întrebarea este cum implementăm aceste idei. Aș dori să aud cum putem să ajungem la un consens politic și cetățenesc în țările noastre și V-aș ruga să invitați Comisia să dea curs cerințelor noastre, uh, să includă recomandările dumneavoastră. L-aș întreba pe domnul Monti care sunt pașii concreți care pot fi luați pentru a face ca aceste recomandări să fie într-adevăr adoptate. Da, domnule Greh, în primul rând felicitări pentru raportul dumneavoastră, mă bucur să văd că există sinergii între, între abordările noastre. Înțeleg ce spuneți în legătură cu piața unică, ce nu apare ca inițiativă prioritară în strategia 2020. Sper că acest lucru nu semnalează lipsa de interes politic. Eu văd văd piața unică, unică ca o, o sursă de energie politică și nu o cutiuță cu un, un drapel pe ea. Și cu toate că sunteți încântat de angajamentul domnului Barnier uh, ca și comisar pentru piața internă. Ceea ce am propus în raportul meu merge chiar mai departe decât uh, ce propune grupul de comisari uh, înființat la comisie sub conducerea lui Michel Barnier. Eu am propus ca președintele comisiei să aducă viziunea globală. Un grup, un grup de comisari care să aibă toate competențele integrării economice sub uh, conducerea președintelui sau sub conducerea comisarului pentru piața internă poate să fie folosit pentru formularea politicilor. Acum avem un grup de comisari care este sub conducerea Comisarului pentru Piața Internă. Însă dacă președintele va fi prezent, acesta va prezida acest, comis, acest comitet. Pe lângă aceste formalități, cunoscând viața Comisiei economice timp de 10 ani, fiecare comisar are uh, interesul să-și dezvolte activitatea în sinergie cu obiectivele uh, totale ale pieței unice și a integrării economice. Acest lucru este poate ușor de obținut dacă președintele comisiei dă dovadă de un rol de conducere. Pentru că comisia a fost uh, mai puțin entuziastă să își aducă contribuția la construcția comună. Dacă uh, aceast, uh, dacă un proiect este sub competența unuia dintre ceilalți colegi. Știu că președintele comisiei este angajat și sunt sigur că se vor găsi soluții organizatorice concrete. Domnule Schwab, înțeleg și respect cele spuse de dumneavoastră că abordarea unui pachet nu înseamnă că toată lumea trebuie să fie de acord cu totul. Îmi aduc aminte în ianuarie 2008 la Elize, doamna Gebhardt era acolo și tot, toți membrii Comisiei Atali am mers să dăm acest raport Atali președintelui Sarkozy și președintele Jacques Atali, cu curajul său caracteristic, i-a spus președintelui, totul era televizat în direct, și i-a spus Domnule președinte, avem 316 propuneri aici. Fie le luați pe toate sau le ignorați, pentru că vă asigur că există o logică foarte coerentă între ele. Și președintele s-a ridicat la nivelul așteptat După cum spuneam, trebuie să uh, ținem cont de context. Insist că va trebui să existe un pachet care se leagă de răspunsul precedent. Dacă există măsuri foarte bune, dar uh, sunt doar de competență pentru piața internă, acest lucru va fi suficient, însă nu va fi suficient pentru că, că multe aspecte au natură socială, care au natură politică, care se leagă de comerț și relații externe, unele aspecte pentru concurență și ajutor de stat, unele aspecte legate de impozitare. Aceasta este o condiție necesară, după părerea mea, ca în final să se ajungă la un acord general. Cred că o decizie preliminară înseamnă dacă avem nevoie sau nu de un asemenea pachet. Bineînțeles că discuția elementelor este o, un aspect secundar care urmează după aceea. Doamna Gebhardt apreciez felul în care vreți să transformăm cele 20 de plângeri cele mai frecvente într-un exercițiu de a afla care sunt ambițiile neîmplinite cele mai mari ale cetățenilor. Este vorba de o atitudine puțin mai puțin autoflagelantă acordăm o atenție mai mare cetățenilor și uh, dă dovadă de o atitudine mai entuziastă. Și doamna Corața Bild Inițial vreau să vă răspund în italiană, însă ați vorbit uh, engleză și, din păcate, nu vă pot răspunde în suedeză. Vă mulțumesc pentru apreciere. Cred că ați spus un lucru foarte important în legătură cu necesitatea de a îmbunătăți atenția politică acordată pieței unice. Am date că în diverse forumuri în care se discută probleme economice și europene. Dumneavoastră ați devenit o mare susținătoare a acestei abordări, așa încât vă rog să continuați. Ce spuse de dumneavoastră în ceea ce privește dezvoltarea, este adevărat că este foarte dificil să gă găsim alte surse de dezvoltare. Și de aceea trebuie să promovăm mai activ piața unică. Vă mulțumesc că ne-ați dat, uh, și, ne-ați dat și mai multe idei acum, însă ideea pe care ați evocat-o despre piața internă care trebuie să furnizeze energie politică, mi se pare o descriere foarte interesantă. Cred că acest, această comisie uh, se vede uh, ca o sursă de energie în instituția noastră de asemenea. Uh, acum, domnul Bușoi, doamna Rulă și domnul Corea de Campus. Și după aceea domnul Tian Mm. Domnul Bușoi. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule profesor, puteți să îmi um, răspundeți în italiană. Românilor le place foarte mult această limbă. Vă felicit pentru această consultare cu multe persoane din diverse instituții și, bineînțeles, aș fi dorit să avem mai mult timp să discutăm pachetul dumneavo- dumneavoastră, Acum avem o ocazie de discuție. Sunt de acord cu ideea unui pachet, avem nevoie de un pachet ambițios și necesităm măsuri foarte puternice în multe domenii. Deci un pachet cu multe măsuri este o idee bună. Însă există unele probleme care nu sunt ușor de rezolvat și vă voi uh, da un exemplu cu care închei. Uh, și acesta se referă la libera circulație a persoanelor. Există unele cazuri în care cetăț- un cetățean care merge într-o altă țară și vrea să închirieze un apartament sau să își uh, deschidă un cont în bancă, se confruntă cu situații absurde, pentru că în unele state membre nu pot să uh, îți închiriezi un apartament fără să ai cont în bancă, dar nu poți să ai cont în bancă fără să ai o adresă. Și în această situație, cetățeanul se găsește la mijloc. Este o situație absurdă, însă eu mă întreb cum putem rezolva acest tip de probleme. De asemenea, recunoașterea reciprocă a actelor de identitate Uh, și uh, un card pentru libera circulație, toate acestea sunt inițiative foarte bune pe care eu le pot susține. Vă mulțumesc, doamna Rule. Vă mulțumesc și eu pentru activitatea dumneavoastră și mă bucur că ați pus accentul pe durabilitate. Este foarte important să facem, acest, să facem față acestor noi provocări și prin măsuri de mediu înconjurător. Nu trebuie să răspundem aici, să avem o reacție doar la criza financiară. Uh, comisia nu privește neapărat acest document ca un pachet uh, și s-ar putea doar să aleagă pe aici pe acolo unele elemente din el. Mă întreb uh, care, sunt, care ar fi așa un sistem de referință al acestui raport. Bineînțeles, uh, sunt uh, unii care se opun abordării pieței uh, unice și și alții care sunt întru totul pentru. Cum puteți să îi convingem pe cei care se opun? Dacă analizăm criticile, acestea se referă la criza financiară. Unii cetățeni consideră că s-au făcut prea puține, piața sa a fost deschisă, dar în același timp uh, instituțiile de supraveghere și drepturile consumatorilor nu au fost uh, consolidate. La Consiliu, după mine, uh, dacă analizăm care este atmosfera, după mine Comisia va face prea puțin. Doamnă Rură, cred că sunteți prea pesimistă, dar haideți să așteptăm. Domnul Correa de Campuș. Mulțumesc, domnule președinte. Pe măsură ce trece timpul, cred că aici în raportul uh, domnului profesor Monti, primim între puținele semne de optimism din ultimele luni, din ultimele luni. Fiindcă acest raport riguros efectuat uh, a câștigat uh, atât de mult susținător și a inspirat atât de multă încredere, încât este unul dintre puținele semne pozitive în această perioadă de criză economică și financiară. Am, vă, sau hai să zicem criză financiară și economică, fiindcă până acum îi ziceam uh, invers. Bun, acest uh, lucru mă mulțumește foarte mult și totul, uh, tot, cu toții știm că uh, pentru a um, lărgi piața internă trebuie să lărgim și consumul. Și toate măsurile economice se îndreaptă către restricționarea, restricționarea consumului. Uh, în ciuda telefoanelor primite de la președintele Obama pentru a încuraja unele țări să consume mai mult sau să amâne puțin măsurile mai uh, restrictive, este adevărat totuși că există acest blocaj și chiar dacă nu reușim uh, să sporim uh, consumul, putem să ne facem temele și anume ce ne recomandați dumneavoastră, domnule profesor. Este vorba de această temă pentru acasă care trebuie făcută pentru a spori consumul, chiar dacă acesta chiar dacă acesta rămâne totuși destul de blocat și mergem cu pași mici, cu rate mici de creștere. Dar voiam să vă întreb un lucru, fiindcă dumneavoastră te tot timpul foarte zgârcit în cuvinte și eu am remarcat o diferență foarte clară între modul în care ați vorbit despre contribuția președintelui Comisiei Europene în ceea ce privește pașii următorii. Uh, a pieței și uh, modul în care a, și-a ales cuvintele președintele Consiliului. Ar trebui oare să îl, să îl um, împingem și pe președintele Consiliului către această încredere și convingere care reiese din raportul dumneavoastră? Dumneavoastră, domnule Monti, știți mai multe decât noi despre acest lucru. Comisia noastră are, um, are multe uh, are trei șanse de dezvoltare ale pieței interne și înainte să le cerem altora, trebuie să facem și noi treaba acasă. Este vorba de directiva pentru drepturile consumatorilor, de vorba de evaluarea directivei serviciilor, în al doilea rând, fiindcă, iată, rezultatele acestei directive nu sunt nici pe departe uh, uh, încurajatoare și, în uh, cele din urmă, evaluarea legislației privind circulația lucrătorilor. Nici aceasta nu a fost încununată cu succes, nu a avut un succes răsunător. Și uh, adesea uh, președintele ne aduce amintea că aceasta este sarcina noastră pe care uh, nu trebuie să o pierdem din vedere și, într-adevăr, vom face acest lucru. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule de Campoș. Domnule profesor Monti, doriți să răspundeți acum la aceste întrebări? Mulțumesc foarte mult fiecăruia dintre dumneavoastră pentru aprecierile exprimate. Domnule Bușoi, trebuie să spun că dilema pe care ați ridicat-o privind cetățenii care se mută în alte state membre și această uh, incongruență între adresa bancară, uh, adresa și uh, contul bancar, aceasta este una dintre dilemele care apar, iată, în această piață unică. Nu pot să vă ofer un răspuns concret acum, dar cred că acesta ar trebui să se regăsească. Se pare că se regăsește deja uh, fiindcă, iată, presiunea Parlamentului, a Comisiei și Consiliului ar, treb- ar trebui să facă statele membre să-și respecte responsabilitățile, fiindcă nu ar trebui să fie o problemă conceptuală foarte dificilă. Și prejudiciile pe care le aduce o astfel de situație în ceea ce privește percepția cetățenilor, percepția pieții interne de către cetățeni sunt semnificative. Doamna Rură, dumneavoastră, dumneavoastră apreciați faptul că se pune accentul pe durabilitate în raport. După părerea mea, există de două ori durabilitate în raport. Odată, fiindcă, bineînțeles, vorbim despre piața unică, uh, creștere ecologică, schimbările climatice, mediul înconjurător, dar și pentru că dacă stăm puțin să ne gândim, uh, acest, în, acest exercițiu încearcă să facă integrarea durabilă în sine, fiindcă ce am uh, descoperit noi și dumneavoastră uh, cunoașteți acest lucru din experiența cotidiană politică este că integrarea europeană, integrarea piețelor, se erodează, este subminată treptat, dezmembrată, destrămată și noi în acest raport am încercat să reflectăm aceste, aceste îngrijorări și aceste obstacole care apar în calea integrării. Deci, după cum spuneam, conceptul uh, durabilității este unul foarte solid și are un rol de jucat și în ceea ce privește conturarea politicilor de piață internă. Pe bună dreptate, criza financiară și excesele pieței financiare au făcut multe daune, iată de ce vorbesc de oboseala legată de integrare, dar există și o oboseală legată de piață din cauza imaginii foarte proaste pe care a dobândit-o economia de piață în percepția cetățenilor și acest lucru a fost cauzat de piețele financiare. Însă eu o să mă dovedesc un pic mai optimist aici, mai puțin pesimist în ceea ce privește, în ceea ce privește viitorul, fiindcă eu cred că ceea ce fac instituțiile europene pentru pentru înființarea acestui pachet de supraveghere financiară reprezintă niște măsuri extraordinare și îndrăznețe, mai ales cele ale Parlamentului European, care merită să fie lăudate și cred că noi suntem mai aproape de poziția Parlamentului decât a Consiliului. Domnule de Campos, într-adevăr, trebuie încurajat consum, consumul, fiindcă atunci acest lucru merge mână în mână cu dezvoltarea pieței interne, pieței unice, dar cum putem să facem acest lucru într-o perioadă în care există un fel de cursă către consolidarea bugetului? Cine consolidează mai repede și mai bine? Iar aici are ceea ce vă spun are legătură cu ceea ce am discutat mai devreme, este vorba de cum putem uh, printr-o integrare mai adâncă a piețelor să, să sporim creșterea economică. Vă dau un exemplu despre cum văd eu lucrurile. Germania, bineînțeles, are un uh, rol cheie aici, ca și în alte domenii ale Uniunii Europene. Și după părerea mea, nu prea are rost să facem uh, ceea ce fac unii, ceea ce fac mulți, și anume să facem presiune asupra Germaniei să aibă o mână mai largă din punct de vedere bugetar pentru a putea sprijini creșterea europeană. Așa cum văd eu lucrurile în Germania, această acțiune nu corespunde eticii și filosof, filosofia acestei țări. Consumul, uh, dacă apare în același, dacă se consolidează pe fundalul unui deficit bugetar, uh, bineînțeles devine un lucru rău. Haideți să facem presiune asupra Germaniei, nu să îl îmbrățișeze pe Keynes și să fie germani să se întoarcă la Ludwig Herent. Which is, uh, which is exactly what... Economia de, de piață socială, exact ce a făcut Germania în anii 50, când pe baza uh, Freiburg School a inventat economia de piață liberă. Și mulțumită Germania avem piața economică și, și concurența în tratatul de la Uh, Maastricht. Dar apoi Germania și-a pierdut uh, într-o oarecare măsură entuziasmul. Eu sunt de acord cu unii economiști germani care spun că dacă Germania s-ar, și-ar liberaliza mai mult uh, sectorul serviciilor publice, Aceasta ar însemna o piață extinsă în Germania și Europa și cu toată autoritatea de care se bucură, Germania ar putea să fie deschizător de drumuri și nu o piedică în calea integrării, așa cum s-a dovedit în ultimii ani. Domnule președinte, ar fi minunat să se creeze o alianță neașteptată în Europa între guvernul german și noul guvern britanic în ceea ce privește uh, un nou avânt dat economiei de piață europene. Cred că toată lumea ar urma acest exemplu. Am avut o, iată, o digresiune, domnule de Campos, dar nu uh, total, total uh, lipsită de legătură, fiindcă acest lucru ar duce la creșterea consumului. În cele din urmă, dumneavoastră ați dat uh, trei uh, terenuri de joacă, ca să zicem așa, trei aspecte, direcții foarte importante și cred că Noua abordare a strategie privind piața internă trebuie să fie testată pe aceste direcții. Și după aceea ați vorbit despre președintele Comisiei și Consiliului. V-am spus deja acum câteva minute cât de hotărător este uh, și ar trebui să fie rolul președintelui Comisiei pe viitor, dar în raportul meu eu uh, spun, ceva despre, spun ceva și despre președintele Consiliului. Citez, acum că rolul Consiliului European prin, prin președintele său poate să ofere mai multă continuitate în ceea ce privește guvernanța economică a Uniunii Europene, ar fi bine să avem orientări la nivel înalt în ceea ce privește contribuțiile Consiliului Uniunii Europene la acest pilon cheie al integrării europene pe care îl reprezintă piața internă. Am încheiat citatul. Bineînțeles, Inițiativa și punerea în aplicare sunt în continuare prerogative ale Comisiei Europene, dar întreg procesul de impulsionare a pieței interne ar avea de câștigat de pe urma faptului că Consiliul European și nu diverse conformațiuni ale Consiliului ar considera că acesta este una dintre principalele, dintre domeniile prioritare uh, dându-i președintelui Consiliului un mandat în acest sens pentru ca acest lucru să se facă în continuitate și în cooperare cu președintele Comisiei și, bineînțeles, nelipsit de viziune. Europa a petrecut 30 de ani sau mai mult pentru și iată acum nu a ajuns la o concluzie privind brevetele europene. Această situație este inacceptabilă, dar în același timp este rezultatul unui spirit de conducere eh, insuficient eh, la Consiliul European, fiindcă aceasta nu este problema Parlamentului European sau a, Consiliului, sau a Comisiei Europene, iar acest eh, spirit de conducere insuficient nu s-a datorat, nu s-a fost cauzat numai de președinția rotativă, iată acum avem o președinție permanentă a Consiliului și după mine există unele subiecte cruciale pentru piața internă și care, iată, sunt um, sunt răgănate, acestea ar trebui să primească având din partea conducerii Consiliului. Asta dacă reușim cu toții să convingem că acesta este un pilar, un, mă scuzați, pilon cheie al integrării europene. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Mai avem încă trei vorbitori. Domnule profesor Monti, puteți să faceți câte digresiuni doriți uh, noi ne bucurăm uh, că ne lărgiți orizonturile cumva. Și uh, la nivel ministerial vă spun că mm, contactele între Londra și Berlin sunt încurajatoare. Așteptăm să vedem uh, unde vor duce acestea. Bun, altceva. Am scris, l-am, l-am invitat pe președintele Consiliului European la ședința noastră, fiindcă uh, am considerat că ar fi o bună urmare raportul dumneavoastră și mai ales privind strategia 2020. La... Deocamdată este prea ocupat, dar noi sperăm în continuare că ne va onora invitația. Următorii vorbitori. Uh, and Mr. Um, any other colleague? Dacă mai dorește cineva să se înscrie pentru o ultimă rundă de vorbitori, Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc, domnule profesor, pentru prezentarea, declarația dumneavoastră. V-am ascultat cu atenție astăzi aici și ieri la Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă. Și trebuie să vă spun că am găsit comentariile dumneavoastră foarte interesante. Și ați uh, ați atins aproape chirurgical toate chestiunile Uh, și la suprafață, dar și în adâncime ați reușit să ne oferiți un instrument de lucru foarte folositor. Iar dumneavoastră, în egală măsură, vorbiți și despre mm, viteză. Ați spus asta odată, dar este foarte important, fiindcă trebuie să folosim cât mai repede acest instrument pe care ni-l spuneți la dispoziție. Uh, Timpul este foarte important aici, fiindcă altfel se devalorizează acest, instru- acest instrument. Întrebarea mea este cum uh, credeți că putem garanta aceste, această acțiune rapidă în contextul în care, de pildă, în trecut ne-ați spus că dacă domnul Barnier ar fi în fruntea comisiei, atunci nu am uh, vedea rezultate atât de rapide, fiindcă ceilalți comisari nu ar privi cu ochi bun o altă președinție. Cel puțin a, asta am auzit eu. Bun, cum putem garanta acțiuni rapide? Aceasta este întrebarea mea. Mulțumesc. Doamna Weiler are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vă faceți griji, nu o să încep, o, o, nu o să lansez o dezbatere germană aici, dar o să eh, fac câteva observații. Domnule profesor Monti, ne-ați criticat fiindcă nu deschidem unele domenii. Înțeleg ce spune, la ce vă referiți, libera circulație a lucrătorilor, eh, de pildă. Dar știți de ce stau așa lucrurile? Cu siguranță știți nu doar uh, din motive legate de piața unică. Aici este vorba de dreptul tuturor lucrătorilor de, din Europa de a-și alege locul uh, unde doresc să muncească. Iar în Germania acest lucru este o problemă în continuare. Aici uh, intervin și chestiunile de dumping social, Aș dori să știu dacă există o... Aș dori să, a, să analizăm și posibilitatea unei directive ale Comisiei Europene în ceea ce privește dumpingul salarial, social. Până acum, legislații privind antidiscriminarea și altele similare au fost de mare ajutor, astfel încât dacă se poate în astfel de domenii, cum ar fi antidiscriminarea, combaterea discriminării, poate că am reușit să-i liniștim și pe lucrătorii germani că nu vor veni în Germania lucrători din alte țări care să, uh, a, care să facă dumping salarial, adică să accepte să lucreze pentru o treime din salariul normal. Vreau, aș vrea neapărat să-mi spuneți cum putem consolida competitiva pieței în învățământ și formare. În Germania, unii doresc să reducă cheltuielile legate de învățământ și formare. După mine, ar fi un mare păcat și o idee foarte proastă. O astfel de măsură ar produce un scurt circuit în toate țările europene. Haideți să ne uităm la țările scandinave de succes, care continuă să investească în cercetare, învățare, formare. Asta fac și țările din Asia Centrală și uh, Uh, am putea să discutăm acest lucru în contextul pieței interne. Cercetarea, învățământul și formarea sunt foarte importante, iar măsurile de austeritate ar trebui să ocolească aceste domenii. Mulțumesc, domnul Trantafilidis. Mulțumesc, domnule președinte. Aș ruga să ne întreb pe profesorul Monti dacă acesta nu este cumva un model de guvernanță economică. Și vă întreb acest lucru, fiindcă vedem că pe piața internă există diverse priorități ale țărilor, ale economiilor, astfel încât politicile noastre pentru piața internă trebuie să întrunească principiile și modul de funcționare a fiecarei structuri economice, fiindcă ideea de a avea o metodă unică pentru toate țările, după mine, va da tot timpul naștere la probleme. Vă mulțumesc! Thank you very much. And then... Domnul Kreutzmann, în fine. Mulțumesc mult, domnule președinte. Am două, trei observații de făcut. Raportul dumneavoastră, domnule Monti, este minunat. În analiza sa identifică toate lucrurile care trebuie făcute. E o perspectivă generală asupra situației și e rar pentru un raport să includă și propuneri atât de concrete. În general, trebuie să acționăm. Însă dumneavoastră acolo nu spuneți lucruri generale, ci propuneri concrete. Trebuie făcut asta, asta și asta. Știm, domnul Barnier dorește să aibă un act legislativ privind piața internă. Sper că raportul dumneavoastră va putea să-l influențeze și că va ține cont de raportul dumneavoastră. Piața internă este fundamentală pentru dezvoltarea Europei, care ne oferă un potențial absolut imens. E vorba de comerț uh, electronic și de multe alte elemente țările membre trebuie să-și facă treaba și ele. Au competențe în domeniul social, al ocupării forței de muncă. Repet, și ele trebuie să-și facă treaba. Însă, nu au o mare marjă de manevră. Nu dispun de prea multă libertate. Am o mică întrebare. Vorbiți despre libera circulație, care este o condiție esențială o minunată ocazie pentru lucrători. Asta spunea și domnul Bușoi, menționa acest principiu al circulației persoanelor. Însă, în ceea ce privește securitatea socială, nu cunosc cum stă situația în alte țări, dar vă spun că pentru Germania vor exista critici, plângeri, se va spune că din motive de protecția datelor personale, nu putem să ne angajăm, să ne luăm acest angajament. E o funcție foarte importantă pentru piața internă, pentru lucrători să se acorde permise, autorizații de muncă pentru libera circulație. E vorba de această, uh, acest card de liberă circulație care e fantastic, însă mă tem că cei care protejează datele de um, natură personală vor emite critici în acest sens. Mulțumesc! Am o prerogativă și eu ca președinte, așadar mă voi folosi de ea, voi face câteva comentarii și vă voi întreba două lucruri. Cred că există o serie de recomandări adresate Parlamentului pe care le luăm în considerare, mai ales în capitolul în care vorbiți despre rolul Consiliului European și al președintelui. Spuneați că Parlamentul European trebuie să aducă o viziune mai unitară pe piața internă, să implice mai multe comisii și noi trebuie să lucrăm aici, însă poate aveți idei mai concrete pe care doriți să ni le împărtășiți sau idei pentru alte comisii. Un alt punct foarte specific, coordonatorii comisiei se gândesc acum la inițiative politice viitoare. Știți că suntem gata oricând să facem lucrurile să meargă, însă mi se pare că avem o agendă de lucru foarte semnificativă în capitolul 4. Menționați aici nevoia de a crea o piață internă puternică. Mă întrebam dacă vă gândiți la anumite sectoare, domenii care pot să beneficieze de sprijin politic din partea noastră. E vorba aici mai ales de chestiuni legate de Comisia de a crea un birou al pieței unice în autorități reprezentative. Noi am cerut uh, asta, în această comisie. Există mai multe domenii menționate aici, deci doresc să obțin răspunsul dumneavoastră, să văd dacă credeți că putem să ajutăm să ne ocupăm de punerea în aplicare a acestor idei pentru a le pune în aplicare în sistem efectiv. Mulțumesc, domnule președinte, pentru aceste întrebări și pentru că m-ați invitat încă o dată în această comisie. Doamna Rapti, cum putem să garantăm viteza, celeritatea? Nu e ușor să răspundem la această întrebare. În timp ce auzeam primul element, prima întrebare ridicată de domnul Harbour în legătură cu recomandările făcute Parlamentului, mă întrebam așadar dacă dumneavoastră, Parlamentul, în speță această comisie, nu ați putea să contribuiți la obținerea acestei celerități, să faceți presiune în acest sens și, domnule președinte, iată, fac o altă digresiune. Mă întreb așadar dacă n-ați putea să le cereți uh, celelalte două instituții să organizeze un eveniment anual, un fel de eveniment care să aibă ca subiect starea integrării europene, starea integrării economice europene, ceva care să ofere o, un moment de nivel înalt, uh, atrăgător din punct de vedere politic, un moment de bilanț, ca să zic așa, pentru că în acest domeniu situația este destul de fragmentată și acesta ar fi un moment uh, bun pentru a transmite un mesaj unitar. Cred că uh, cu această ocazie fiecare instituție ar putea să spună ceva. Dumneavoastră vă ocupați de gestiunea, de descărcarea de gestiune în domeniul bugetar. Ar trebui să existe ceva asemănător unei descărcări de gestiune, în sensul că ar trebui să ne întrebăm cine, ce treabă a făcut, dacă a făcut treaba bine, mă refer la promovarea integrării economice. În fiecare minut piețele și opinia publică acordă multă atenție unui subiect fundamental mai puțin important, și anume moneda unică. Deci prea multă atenție acordată monedei unice și prea puțină atenție sau deloc pentru piața internă. Poate exagerez puțin, dar dumneavoastră în această comisie reprezentați nucleul dur, dur al celor care ar putea să ceară o asumare comună a responsabilităților, una periodică, să vedem exact unde, încotro se îndreaptă uh, lucrurile. Deci e vorba de implicarea celor 27 de state membre, nu doar de 16. Iată răspunsul pentru doamna Rapti, o posibilitate de a asigura viteza, rapiditatea. Da, doamna Weiler, vorbeați și în timp ce vorbeați, eu mă gândeam la nevoia acestui pachet, a acestei abordări holistice despre care vorbeam. Dumneavoastră menționați niște exemple perfecte de probleme de natură socială, de preocupări sociale și asta fără, pot să vă spun că fără a soluționa aceste probleme de natură socială, piața internă nu va progresa. Nu știu dacă ar trebui să existe o directivă a Comisiei împotriva dumpingului salarial. Sunt mai degrabă de părere că doamna Rapti se referea la acea intervenție chirurgicală, deci sunt în favoarea unei uh, intervenții mai, uh, specifice, mai specifice, mai punctuale, am menționat în raportul meu că ar trebui să existe o atenție de astfel de natură specifică chirurgicală pentru respectarea drepturilor lucrătorilor în ceea ce privește detașarea lucrătorilor am discutat, am consultat și Business Europe, am încercat să identificăm căi posibile de lucru și domnul comisar Andor vorbește despre asta. Mai este o altă chestiune pe care am menționat acolo, coordonarea fiscală. Cred că n-ar trebui să încercăm să impunem noi lucruri de la Bruxelles, să armonizăm politicile sociale europene. În loc de asta, mai degrabă, ar trebui să permitem statelor membre, la modul practic, să-și poată urma propriile obiective politice sociale la nivel intern, fără să se simtă prinse, obligate într-o cămașă de forță pe care o impune îl impune acest transfer al uh, poverii fiscale din capitale și prin erodarea bazei fiscale. Domnul Trantafilidis, un punct extrem de important în legătură cu guvernanța economică, uniformitatea modelelor economice, dacă ea există. Sunt de acord că nu există o rețetă magică pentru toată lumea, un singur răspuns pentru toate problemele și ce mi s-a părut mie uh, atrăgător din punct de vedere intelectual în, intelectual în munca mea și sper că acest lucru să nu se piardă în follow-up. Deci vă rog, în procesul de follow-up, nu ajutați uh, Comisia să construiască un pom de Crăciun de inițiative și să nu permiteți astfel să se piardă sufletul, spiritul, uh, inspirației holistice din pachetul acesta, pentru că acest lucru ar fi în detrimentul pachetului. Deci, uh, ce mi s-a părut, revin, atrăgător din punct de vedere intelectual este tocmai această idee de a implica țări care au filozofii economice diferite. Economia socială, economia de piață socială a Europei continentale, piețele din uh, lumea anglosaxonă, care au un sistem diferit, capacitatea de a ajunge la un compromis pentru a-și elimina scuzele pe care le folosesc pentru a pune obstacole în fața dezvoltării pieței interne, în calea dezvoltării pieței interne. Deci, repet, nu cred că ar trebui să existe un model impus de la nivelul central și chirurgical, după cum a spus doamna Rapti, trebuie să vedem în ce model anume există răni răni care, dacă nu sunt vindecate, vor crea o aversiune permanentă față de nașterea și finalizarea pieței interne. Domnule președinte, cred că am uh, răspuns la ce spuneați dumneavoastră în legătură cu recomandările făcute Parlamentului European. Da, acea digresiune a mea, un uh, moment anual, un eveniment anual în legătură cu starea Uniunii. Dar cred că ați mai avut o întrebare, nu-i așa? Da, legată de recomandările dumneavoastră din capitolul privind piața internă puternică și mă întrebam dacă, și asta e digresiunea mea, mă întrebam dacă aș putea să le cer coordonatorilor să se gândească să avem un raport din proprie inițiativă care să includă recomandările dumneavoastră și să vedem ce progrese putem înregistra. Pentru că eu sunt recomandări foarte coerente, unele le sprijinim deja în legătură cu Solvit, spre exemplu, dar pe altele ne putem concentra uh, în continuare. Da, ați, v-ați folosit de această oportunitate a rapoartelor din proprie inițiativă în mod foarte abil, așadar vă încurajez să alegeți autori foarte buni pentru aceste rapoarte din proprie inițiativă, cu multă autoritate, așa cum ați făcut-o până acum. Domnule Monti, vă mulțumim foarte, foarte mult că ați venit aici. Sperăm că nu va fi ultima oară când o faceți. În mod evident, v-am folosit raportul ca o foarte bună scuză pentru a vă invita. Oricum, e foarte plăcut să vă vedem. Ne plac digresiunile dumneavoastră, la fel ca și discursul central pe care ni l-ați oferit în legătură cu piața internă. După cum a spus doamna Rapti, precizia chirurgicală a raportului dumneavoastră este salutară și conchid referindu-mă la ce ați spus în legătură cu furnizarea energiei politice când veniți aici și noi simțim că ne insuflați energie politică și ne-ar plăcea foarte mult să putem să ne folosim și mai mult în viitor de această energie. Vă mulțumim foarte mult că ați venit. Îmi pare rău că ați pierdut începutul meciului de fotbal din Cupa Mondială, dar veți putea să vedeți restul. Vă mulțumesc! Um, Doamnelor și domnilor, îmi pare rău că am depășit puțin timpul. Am discutat uh, cam mult cu domnul Monti, însă a meritat să facem asta. Bun, acum trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi de azi. Avem foarte mult timp pentru a lucra. Un schimb de opinie în legătură cu avizul pe care îl vom redacta pentru Comisia Jurii pe raportul doamnei Nibler în legătură cu evaluările de impact independente. Doamna Weiler este raportor pentru acest aviz și voi vedea câți raportori din umbră am. Domnul Van den nu este aici, dar vine. Domnul Kreutzmann este aici. Eu sunt raportor din umbră pentru grupul meu. Domnul De Ion nu este aici. Domnul John Watson e aici, mă bucur. Reprezintă Departamentul Secretarului General, Direcția C, o mai bună reglementare. Despre asta este vorba, nu? Bun. Avem un document de lucru. Nibla.